Colleagues, it's um, nine o'clock by the station. Dragi colegi, este ora nouă. If I could call the meeting to, to order. O să deschid uh, ședința și voi începe cu uh, comunicările președintelui privind În reuniunea coordonatorilor de, din seara de ieri, în primul rând, numirea raportorilor. We have one main report. Raportorilor pentru aviz, precum și subiectul privind investigarea accidentelor și incidentelor în aviația civilă. Acolo responsabil este PPE, doamna Deverac este raportor. În ceea ce privește avizele, avem un sistem de rotație pe care îl vi-l reamintesc. În ceea ce privește um, în ceea ce privește emisiile vehicolelor utilitare ușoare, uh, Acest aviz a fost încredințat uh, grupului politic uh, al conservatorilor și reformiștilor. În ceea ce privește avizele privind descărcările, pentru autoritatea de um, securitate maritimă, pentru Agenția de Securitate în Aviație și pentru Agenția privind căile ferate și descărcarea pentru SESAR. În ceea ce privește subiectele unde coordonatorii au uh, considerat că nu este nevoie de o acțiune. Um, acestea sunt raportul Comisiei privind implementarea regulamentului numărul 2320, care stabilește reguli uh, comune în domeniul uh, securității aviației civile. De asemenea, și comunicarea Comisiei care dezvoltă dimensiunea internațională a politicii maritime integrate comunicarea Comisiei privind uh, integrarea supravegherii maritime și uh, raportul Comisiei privind um, progresul politicii maritime integrate europene. Nu este nevoie de acțiune aici, dar. se, s-a considerat că este nevoie de mai multe informații privind rapoartele realizate în timpul legislaturii trecute. În ceea ce privește comunicarea Comisiei privind strategia de extindere și provocările principale. Aici coordonatorii au recomandat să nu se ia nicio acțiune. De asemenea, nu trebuie să se întreprindă acțiuni în ceea ce privește propunerea de stabilirea unei poziții privind amendarea anexei 2 și 3 a protocolului privind Uh, uh, privind spațiile uh, speciale protejate și diversitatea biologică în bazinul mediteranean. Dacă doriți să aflați titlul complet al acestei propuneri, o să o găsiți în dosarul dumneavoastră. De asemenea, nu trebuie întreprinsă nicio acțiune și în ceea ce privește implementarea practică a directivei privind sănătatea și securitatea la bordul embarcațiunilor de pescuit. Acestea sunt deciziile legate de rapoarte, com- comunicări um, și avize. Aveți ceva de adăugat? Nu? Mulțumesc, dragi colegi. Acum urmează um, audierea reprezentatului Comisiei pe Transporturi. Audierea vizează obținerea unei uh, dezbateri cât mai animate uh, cu reprezentatul Comisiei acest reprezentant trebuie să își ia angajamentul în ceea ce privește propunerile prezentate Parlamentului, în ceea ce privește datele. Uh, pentru audiere, coordonatorii preferă ianuarie 2010 în loc de uh, săptămâna Crăciunului. Pentru că circulă un zvon uh, cum că Parlamentul va trebui să organizeze audieri și în săptămâna premergătoare Crăciunului. Mm, cum am spus și coordonatorilor, nu pot să-mi permit un divorț în acest moment al anului și uh, sunt recunoscător coordonatorilor care au decis să prefere luna ianuarie în locul uh, lunii decembrie. Comitologie Uh, directorul responsabil de securitate aeriană de la DG Tran va fi responsabil pentru propunerea uh, înaintată de Comisia Comisarul Tajani, uh, președintelui. Am avut o discuție foarte complexă și am ajuns la următoarea propunere pe baza uh, propuneri înaintate de mine pentru a încadra această reuniune a reprezentant experților uh, comi Comisiei privind securitatea națională. Am uh, căzut de acord că trebuie să um, am, am uh, decis ca un prim pas, începând cu 2010, uh, lichidele, uh, gelurile și aerosoalele obținute în, într-un aeroport dintr-o țară terță sau la bordul unui avion dintr-o mm, companie aeriană care nu face parte din comunitate să fie permise în zonele cu securitate uh, uh, întărită și la bordul avionului sub anumite condiții. Și a doua parte, până la 1 ianuarie 2013, um, aparatele de control trebuie să fie certificate de uh, organismele europene și până la 1 ianuarie 2013 toate aeropoartele trebuie să aibă capacitatea să um, controleze cu aceste aparate de uh, de control lichidele, um, gelurile, în conformitate cu regulamentul 300 din 2008. Avem aici procedura de comitologie și nu avem dreptul să înaintăm rapoarte formale. Însă vom avea un ultim cuvânt atunci când Comisia de Experți își va înainta raportul și aceste propuneri se adresează Comitetului, Comisiei de Experți în Securitate. Vă dau cuvântul. Da, domnule președinte, vreau să întreb în legătură cu dezbaterea care va avea loc în această după-amiază. Am putea primi și noi textul pentru a-l putea consulta? Da, e posibil? Da, vom încerca să transmitem acest text membrilor. passenger compensation în ceea ce privește compensațiile oferite pasagerilor în cazul uh, falimentului uh, companiilor aeriene, coordonatorii au un termen până mâine, mâine la prânz, ca rezoluția să poată să fie votată în uh, sesiunea în plen din 2 noiembrie. în urma dezbaterilor privind uh, falimentul companiilor aeriene. Următorul subiect, uh, securitatea și interoperabilitatea sistemului comunitar de căi ferate. Recomandarea a fost aici ca întrebările orale să fie înaintate în plen pe 2 noiembrie. S-a ajuns la un acord în acest sens. Următorul punct gender mainstreaming, uh, o problemă legată de drepturile femeilor. Ni s-a cerut uh, să numim un uh, membru care să fie responsabil pe acest subiect, gender mainstreaming, probleme de gen. O să o invit pe doamna Țicău să se ocupe de acest subiect dacă nu, știm că și doamna Lichtenberger este interesată. Uh, cu permisiunea dumneavoastră o să o rog pe doamna vicepreședinte Țicău să asume acest rol și dacă consideră că nu reușește să-l îndeplinească, voi, o voi contacta pe doamna Lichtenberger. S-a sugerat în reuniunea coordonatorilor să mă ocup eu de acest subiect, dar uh, am uh, refuzat politicos să fac acest lucru. În ceea ce privește aspectele diverse, am discutat problema coridoarelor de transport de mărfuri. Coordonatorii au identificat aici mai multe dificultăți și am vrut să accentuăm nevoia unei colaborări între raportori și raportorii din umbră. În ceea ce privește dezbaterea privind schimbările climatice, coordonatorii au primit o sugestie de organizare a unei dezbateri privind uh, schimbările uh, climatice în cadrul Comisiei de Transporturi înaintea conferinței din decembrie. Prezentarea unui studiu privind eurovinietele și aici uh, coordonatorii au Uh, acceptat propunerea de invitare a unor cercetători pentru, uh, un, uh, pentru o dezbatere în cadrul acestui studiu privind Eurovinieta care a fost comandat de Consiliu. Invitația directorului execut, executiv, domnul Di Reuter, reamintesc coordonatorilor că am propus ca domnul Vandal și domnul Stăr să fie raportori pe dosarele maritime care sunt în curs de pregătire și care sunt în curs de autorizare de EMSA și eu însumi sau domnul vicepreședinte vom acționa ca în calitate de al treilea membru. Și în ceea ce privește inițiativa alpină din Elveția și transportul de bunuri, coordonatorii au primit un uh, proiect de program pentru o excursie informală în Elveția la sfârșitul lui februarie sau în luna martie, care um, va avea un uh, scop informativ uh, privind transportul pe căi ferate și transportul pe șosele al bunurilor în acest sens. Acestea sunt anunțurile privind uh, reuniunea coordonatorilor. Doamna Foster, dom- mulțumesc, domnule președinte, n-am vrut să vă întrerup, însă în ceea ce vește propunerea de rezoluție, aș dori să mă întorc uh, la problema falimentului companiilor aeriene. Ne-ați dat un termen până mâine pentru amendamente, dar la se spune că acolo la punctele 1 și 2 că se notează că comisia a realizat o consultare largă a actorilor în ceea ce privește um, falimentul companiilor aeriene și se reamintește că Comisia a realizat un uh, studiu privind dificultățile legate de falimentul companiilor aeriene și impactul asupra pasagerilor și și-a transmis concluziile Parlamentului în februarie 2009 și aș vrea să vă întreb unde sunt aceste concluzii pentru că nu le găsesc nicăieri. Uh, probabil că acestea se găsesc, uh, răspunde domnul președinte, pe site-ul Comisiei. Cu ajutorul secretariatului vom încerca să le găsim și să vă transmitem o copie a acestui raport. Sunt anunțuri din partea colegilor coordonatori? Nu. Dacă nu, atunci uh, vă mulțumesc și o să trecem la, da, la acordul de mm, aderarea Comisiei Europene la Convenția privind transportul internațional feroviare. Cotif. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Da, vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, stimate colege. În ceea ce pri- această, acest subiect al uh, căilor ferate este întotdeauna controversat, anul trecut au avut loc mai multe greve și a apărut din nou uh, problema aceasta a interoperabilității. Important e pentru mine ca Uniunea Europeană să încheie acel, acea convenție care există deja din anul 1980 și la care trebuie să aderăm și noi. Scopul acestui program nu se restrânge doar în exter- nu este doar în exteriorul Uniunii, ci și în interiorul ei. Noi, ca Parlament European, și acum șase ani ne-am exprimat dorința de a, a adera la acest acord. Până acum nu s-a întâmplat pentru că au existat mereu probleme legislative. Aceste probleme au fost rezolvate în septembrie anul acesta și de aceea propun Uniunii Europene să încheie acest acord de aderare. Așa că vă rog să votați pozitiv. Mulțumesc. Mulțumesc. Nu știu dacă cineva dorește să facă comentarii din partea comisiei. Dacă nu, vom continua cu votul. Do we have to do this by electronic vote? Let's try it without electronic vote. Să încercăm fără vot electronic și dacă votul este strâns, să uh, trecem la vot electronic. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Un uh, vot unanim. Do you want the numbers? Doriți uh, cifrele? Are toată lumea cartele de vot? Yeah, we'll just, I'll check the cards. This is why I'd really want to do it by show of hands. Yeah, we got to. Să verificăm dacă lipsesc cartele de vot. De asta am propus să, să nu recurgem la votul electronic. Bine, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Da, vă înțeleg. Avem 27 pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. 28 pentru, 29 pentru, 30 pentru. Avem 30 de voturi pentru, niciunul împotrivă și nicio abținere. Mulțumesc, domnule Coc, vă felicităm. Okay. Next. Next, colleagues, can I welcome? I think. Can I welcome into Parliament a? Vreau să urez bun venit unui grup de deputați și senatori canadieni, domnul Bradbourne, președintele delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Canada. I-a invitat pe acești deputați în Parlament. Știu că au avut loc câteva sesiuni de lucru și întruniri interparlamentare și sper că vor avea ocazia să se familiarizeze cu diferitele aspecte care țin de activitatea Parlamentului, așa cum uh, o fac uh, acum, uh, ascultând dezbaterile din cadrul acestei comisii. Vă urez să purtați discuții fructuoase în cadrul Parlamentului și uh, o ședere plăcută la Bruxelles. Încă o dată, bun venit uh, colegilor noștri parlamentari canadieni. Următorul punct de pe ordinea de zi este punctul 9, sistemele de transport inteligente și îi dau cuvântul doamnei Jensen. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum își amintesc probabil unii deputați, în luna aprilie, înainte de alegeri, deci, Parlamentul a adoptat cu o majoritate largă în primă lectură dosarul cu privire la sistemele de transport inteligente. Acest dosar este un plan de acțiune pentru sistemele de transport inteligente și o directivă cadru pentru sistemul de transport inteligent. Ideea este că trebuie să facem ceva pentru a promova utilizarea sistemelor de transport inteligente în privința transportului rutier, în special pentru a se ajunge la o utilizare de plină a acestor sisteme, în așa fel încât să promovăm siguranța, eficiența și eficiența energetică a transportului eficiența transportului. Sistemele de transport inteligente oferă numeroase avantaje, însă există și temerea că vor apărea întârzieri în utilizarea acestor sisteme și că e nevoie de standarde pentru a ne asigura că toate părțile interesate știu căror standarde trebuie să se conformeze. Parlamentul și-a exprimat deja punctul de vedere acum destul de mult timp. Poate că vă amintiți că în septembrie Comisia TRAN a confirmat prima lectură a Parlamentului. Consiliul încă nu a adoptat un text. Președinția suedeză a muncit mult în ultimele luni, a încercat uh, să stabilească o poziție în Consiliu și în cursul acestui proces, eu și raportorii din uh, Umbra am avut două întâlniri cu președinția suedeză, întâlniri care au fost uh, destul de utile. Scopul lor a fost să trecem în revistă cele 57 de amendamente pe care le-a propus Parlamentul la directivă. Am discutat fiecare amendament în parte și am aflat uh, ce amendamente pot fi acceptate de Consiliu și ce amendamente nu și care sunt amendamentele care ar trebui clarificate. Partea bună în acest proces este că treptat poziția Consiliului a început să se apropie de a noastră am explicat ce anume intenționam să facem cu amendamentele noastre și în felul acesta președinției suedeze a fost mai ușor să explice membrilor Consiliului de ce propunerile Parlamentului uh, sunt uh, o idee bună. Trebuie să actualizăm mandatul echipei de negociere alcătuită din mine și raportorii din umbră. Acordul în primă lectură și să explicăm acestei comisii care este stadiul în care ne aflăm și în ce direcție ne îndreptăm. Conform regulamentului de procedură, putem să continuăm în acest mod, pentru că președinția suedeză ar dori o, un acord în a doua lectură. Dacă Consiliul vine cu un text în prima lectură cu care uh, noi suntem de acord, aceasta ar fi și a doua lectură a Parlamentului. Nu știm dacă uh, putem să obținem acest lucru. Vom avea o întâlnire în această seară, o întâlnire ce va fi mai tehnică și vom uh, purta discuții la Strasburg pe 24 noiembrie pentru a veni cu o relatare în fața acestei comisii la începutul lunii decembrie. Aș vrea să mulțumesc doamnei Țicău și celorlaltor raportori pentru abordarea foarte constructivă pe care au avut-o în acest proces. Pot uh, sintetiza rezultatele trilogurilor în felul următor. Consiliul și-a exprimat uh, poziția pentru fiecare amendament al Parlamentului și putem spune că există zone, domenii în care avem același punct de vedere. Consiliul a fost de acord să se concentreze asupra a patru aplicații sau servicii prioritare. nu uh, delegăm Comisiei sarcina de a elabora standarde în toate domeniile ce țin de sistemele de transport uh, inteligente, ci în patru domenii, datele și procedurile pentru informații legate de trafic, locuri de parcare sigure pentru camioane, sistemele de rezervare și informațiile furnizate, informațiile pentru transport. Am hotărât să ne concentrăm asupra acestor patru domenii. Am uh, limitat adaptarea uh, specificațiilor de către Comisie. Am căzut de acord în ceea ce privește interoperabilitatea sistemelor și în ceea ce privește compatibilitatea sistemelor de transport inteligente. Nu a fost ușor, a trebuit să purtăm discuții pentru că anumite state membre erau îngrijorate. Există state care sunt avansate în domeniu și care sunt îngrijorate că investițiile făcute deja ar putea fi afectate negativ. Nu a fost uh, ușor, însă vedem că Consiliul se apropie de poziția noastră. Continuitatea serviciilor, standardizarea, intermodalitatea au fost uh, chestiuni foarte importante. Sigur, sunt uh, sisteme care sunt uh, legate în primul rând de transportul rutier, însă trebuie să existe și o intermodalitate. Am vorbit și despre utilizatorii transportului uh, vulnerabili. Termenul utilizat este utilizatorii transportului rutier vulnerabili și mobilitatea utilizatorilor și trebuie să ne punem de acord în privința termenilor. Am uh, căzut de acord în privința unei proceduri pentru amendamente. Uh, vrem să se adopte procedura de codecizie. Comisia, în cazul în care dorește să schimbe ceva, trebuie să consulte Parlamentul. Nu suntem de acord în privința nivelului minim al sistemului de transport inteligent și în ceea ce privește instalarea obligatorie. Statele membre consideră că ar fi costisitoare și nu pot decide când anume ar putea scădea costurile și statele membre spun că nu pot uh, să lase comisia să decidă când anume trebuie să se uh, instituie aceste sisteme. Însă ar putea instala e-call și datele pentru informațiile universale uh, de transport. Însă sunt chestiuni care se discută încă. Se discută de asemenea specificațiile cu privire la responsabilitate. Este ceva ce a fost menționat de părțile interesate. Dacă nu se rezolvă problema responsabilității, sistemele de transport inteligente nu vor fi folosite pe scară mai largă. Este deci o problemă reală. Prevederile cu privire la protecția datelor sunt de asemenea importante. Vrem să le înscriem în text. Comisia spune că nu e nevoie pentru că există legislație generală cu privire la protecția datelor, însă noi considerăm că regulile generale cu privire la protecția datelor ar putea fi preluate în legislația specifică. Legislația aceasta este despre date și am dori să se includă acest element. De asemenea, programarea anuală este în curs de discuție. Comisia a venit cu documente în care explică în detaliu cum anume se va proceda, a propus un nou text cu privire la răspundere, și așteptăm uh, ca Comisia să ne ajute în acest uh, proces. Am uh, sintetizat așadar rezultatele primelor triloguri, le-am transmis și raportorilor din umbră. Aș vrea să rog Comisia să actualizeze, deci să reînnoiască mandatul pentru continuarea negocierilor, să intrăm în negocieri pentru a discuta punctele importante pentru Parlament despre care am încercat să vă vorbesc, principalul punct care urmează să fie discutat, principal, punct în privința căruia nu suntem de acord este instalarea obligatorie, prevedere cu la răspundere și protecția datelor. Există și alte chestiuni, utilizatorii vulnerabili, funcționarea grupului de consiliere, grupului consultativ. Aș vrea să ascult însă punctul de vedere al raportorilor din umbră asupra acestor aspecte. Trebuie să spun că am încercat să am o abordare cât mai vastă, odată cu noile proceduri ce se vor aplica. Um, anumite persoane ar putea fi îngrijorate că avansăm prea rapid. Nu este intenția mea. Întotdeauna uh, putem spune că nu vrem uh, un acord în a doua lectură uh, timpuriu, însă Președinția suedeză utilizează acest proces de dialog pentru a influența discuțiile din Consiliu și acest lucru este foarte fructuos. Comisia ar trebui să ne spună câte ceva despre instalarea obligatorie, să ne spună câte ceva despre preocuparea Consiliului în privința costurilor. E adevărat că aceste investiții costă, însă vor avea un randament foarte rapid și sunt investiții relativ mici față de cele în infrastructurile rutiere și în alte sisteme. Și, în sfârșit, aș vrea să spun că ar trebui să avem în vedere prevederile în privința comitologiei. Pentru că și în această privință textul trebuie să se schimbe. În sfârșit, vreau să spun că Comisia a modificat uh, textul, ceea ce uh, ne îngreunează sarcina, dorește ca articole să fie mai puțin numeroase și să pună mai mult text în considerente. Este important să ne asigurăm că textul își păstrează uh, forța și despre asta trebuie să discutăm. Dacă e să avem un acord în a doua lectură timpuriu, trebuie să avem un text final pe 10 decembrie. Pe 1 și 2 decembrie se reunește Comisia pentru Transport, deci uh, vom avea ocazia să discutăm din nou despre această chestiune. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, Vă mulțumesc, doamnă Jensen, pentru ceea ce ne-ați prezentat. Văd că obiceiurile vechi uh, mor foarte greu în cadrul comisiei în ceea ce privește considerentele. Și acum domnul Koch din partea PP. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc doamnei Jensen. Eu cred că acest domeniu este unul foarte interesant, dar de asemenea foarte, foarte dificil. Și la fel de dificil ca tema dinainte și anume aderarea la COTIF. Există stat, mai multe state implicate și eu cred că trebuie să fim foarte atenți atunci când vom vota. Nu este întotdeauna ușor ca aceste propuneri din timpul președinției uh, suedeze să fie întotdeauna votate. În al doilea rând, uh, statele membre de obicei vor, sunt de acord cu acest domeniu, cu Uh, sistemele de transport inteligente spun că sunt un lucru bun, dar acum, în contextul mondial de acum, cu criza financiară, va fi foarte greu de implementat. În cadrul acestor sisteme de transport, ele trebuie să fie și eficiente și, de asemenea, ecologice și durabile. După părerea mea, aceasta este doar o parte mică din planul pe care îl are Uniunea Europeană în ceea ce privește aceste sisteme de transport inteligente care ar trebui să fie folosite în viitor și nu să se revină la ceea ce se folosea mai de mult. Avem foarte multe de făcut în continuare. Sistemele de transport inteligente e un subiect care ar trebui să ne ajute să depășim criza și nu să o adâncim și mai mult. În eu cred că părerile Comisiei și ale Parlamentului sunt totuși mai uh, departe una de cealaltă față de cum ne-a spus doamna Jensen. Dacă primesc o propunere din partea Consiliului în care totul s-a schimbat, toate lucrurile sunt acum invers de când erau, până și paragrafele au fost modificate, atunci eu cred că pur și simplu totul a fost uh, rescris atât de repede nu ne putem da seama ce e eficient și ce nu e eficient. Eu sunt nemulțumit de ceea ce s-a făcut și mă simt puțin dus de nas. Dacă s-ar introduce niște măsuri uh, obligatorii, atunci, în cadrul grupului meu politic, eu nu voi propune să, eu nu voi sprijini această lectură timpurie. În ceea ce privește interoperabilitatea și ea trebuie rezolvată, dar nici în acest caz nu voi recomanda grupului meu politic o lectură timpurie. Probabil că în seara aceasta sau uh, în, ultim, în următoarele zile vom ajunge la un uh, compromis. Trebuie într-adevăr să uh, acționăm la timp, dar trebuie să luăm timpul de care avem nevoie. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Koch, din partea socialiștilor, domnul El Kadrai. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să-mi cer scuze din partea raportorului din umbră. Doamna nu a putut să fie astăzi alături de noi, de aceea eu voi spune câteva cuvinte din partea dumneaei. Aș dori, bineînțeles, și eu să-i mulțumesc raportoarei pentru informațiile pe care ni le-a prezentat și pentru cooperarea bună cu raportorii din umbră. Desigur, sistemul de transport, sistemele de transport inteligente sunt foarte importante. Ar putea să aibă un aspect foarte pozitiv în ceea ce, primești, ce privește siguranța în trafic și, de asemenea, și în ceea ce privește organizarea transportului. Ca de obicei, statele membre se folosesc de criza economică pentru a nu întreprinde nimic. Însă ceea ce vrem noi să facem aici e să creăm un cadru pentru următorii 20 de ani. Pe atunci sper că nu va mai exista această criză economică. Noi vă sprijinim și vă încurajăm să continuați cu negocierile. Știm că poziția Consiliului e puțin îndepărtată de a noastră în anumite puncte importante. Sperăm că vom putea să avem păreri mai apropiate în curând. Există cel puțin trei priorități care ar trebui luate în considerare. În primul rând, în ceea ce privește protecția datelor, este un uh, subiect care trebuie neapărat inclus. L-ați menționat deja și dumneavoastră. Trebuie să existe o directivă de protecție a datelor, însă în text trebuie să avem grijă să includem aceste lucruri pentru că ele să fie folosite corect. Acestea ne va ajuta și în ceea ce privește noile tehnologii. O a doua prioritate ar fi specificarea răspunderii care trebuie comunicată organismelor naționale și, bineînțeles, și definiția nivelelor minime de sisteme de transform inteligente. Aici va fi destul de greu să cădem de acord, consider eu. Probabil că ar trebui să rămânem aici pe o poziție de negociere. Pentru a încheia, grupul meu politic sprijină raportorul și raportorii din umbră în ceea ce privește negocierile. Trebuie de asemenea să evaluăm mai în detaliu rezultatele negocierilor, acest lucru se va întâmpla mai târziu. În ceea ce privește timpul, eu înțeleg că următoarea reuniune care va avea loc la începutul lunii decembrie, atunci vom putea evalua rezultatele și să luăm o decizie. Însă până acum cred că puteți să continuați. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna Burpor, din partea verzilor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu uh, doresc să-i mulțumesc doamnei Jensen. Îi mulțumesc pentru explicațiile foarte cuprinzătoare în ceea ce privește starea de fapt a dosarului. Există câteva puncte pe care aș dori să le subliniez. În primul rând, în uh, grupul meu politic, grupul verzilor, lumea este destul de îngrijorată în ceea ce privește abordarea acestui subiect. Domnul Koch a spus că acest document ne-a fost trimis nouă extrem de târziu. A mai spus de asemenea că structura textului a fost schimbată fundamental. Deci, în alte cuvinte, ieri, în data de 9 noiembrie, am primit documente care aveau data de, 13 octom- de 30 octombrie, deci le-am primit cu 10 zile întârziere. Trebuie să un lucru să fie clar, dacă Consiliul își dorește un acord în a doua lectură timpurie, atunci trebuie neapărat să înceapă să respecte celelalte instituții, să le acordă respectul cuvenit. Aș sublinia de asemenea faptul că Parlamentul European a spus clar uh, care este poziția în ceea ce privește directiva privind sistemele de transport inteligente. Cred că principalul rezultat al primei, uh, al primei lecturi în cele trei uh, domenii de prioritate unde intră și aici, aici și protecția datelor, despre care s-a discutat foarte multă lume. Uh, Uh, sunt importante. De asemenea, e importantă uh, uh, protejarea utilizatorilor de transport vulnerabili. Parlamentul European a fost a sprijinit aceste domenii cu o mare majoritate. Este de asemenea clar că există și multe domenii în care poziția noastră este sprijinită de Comisia Europeană. Însă, poziția Consiliului rămâne neclară pentru noi. Există niște mici exemple care merg în direcția bună, dar e greu de analizat uh, textul în ansamblu. Ce aș vrea să fie foarte clar în că grupul meu, grupul verzilor, dorește neapărat să intre în contact cu raportorii din umbră, raportorul și cu Consiliul dorim neapărat să știm dacă putem sau nu să ajungem la o concluzie în a doua lectură timpurie. Dar trebuie să fie clar că baza pentru orice acord trebuie să fie luată aici în Parlamentul European. Mulțumesc, doamna Foster. Vă mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc doamnei Jensen pentru explicație. Acest dosar este foarte nou pentru mine, am câteva întrebări. Probabil că nu doamna Jemsen nu v-am răspunde, ci cineva din partea comisiei. Cred că este foarte clar faptul că suntem înconjurați de sisteme de transport inteligent, fie că ne uităm în sectorul naval, în aviație și mai ales atunci când ne uităm la transportul de marfă. Cred că au existat și foarte multe beneficii în ceea ce privește siguranța și în multe alte domenii. Întrebarea mea spre clarificare e următoarea. Mă refer acum la automobilele personale. Unii colegi au atins puțin aceste puncte. De exemplu, dacă vorbim despre producătorii de automobile, veți înțelege imediat ce vreau să spun. Spunem noi în acest dosar că va fi obligatoriu, indiferent de ce tip de automobil vorbim, dacă e unul foarte scump sau nu, va fi obligatoriu ca producătorii să includă aceste cutii negre? E corect ceea ce am înțeles eu? Dacă așa stau lucrurile, atunci ajungem la următoarea întrebare care s-a pus deja în ceea ce privește protejarea datelor și datele personale. Vom fi urmăriți atunci când ne aflăm în mașină? Cu siguranță putem avea un telefon mobil care dacă funcționează toată lumea știe unde ne aflăm, dar acesta poate fi și închis. Aceasta e o întrebare care aș vrea să Uh, care ai vrea să aud răspunsul în ceea ce privește datele personale și protecția datelor. Și, punct, și uh, ultimul lucru pe care vreau să-l spun e următorul în ceea ce privește armonizarea tehnologiilor. S-a insinuat că acestea ar trebui să ajungă la o concluzie Însă este foarte clar că companiile au fabricat diferite tehnologii de-a timpul, de pe parcursul anilor, așa că ar trebui să hotărâm exact ce tip de tehnologii trebuie folosite. Există companii care au produs tehnologii foarte bune, dar în ceea ce privește armonizarea, cum le putem include pe acestea? Și aș vrea și aici să clarifice Comisia lucrurile. Mulțumesc, domnul Radborn. Mulțumesc, domnule președinte. La fel ca doamna Foster și eu sunt îngrijorat de această propunere în ceea ce privește cutiile negre, așa cum ar, au fost ele numite în presă și care sunt obligatorii în autovehicule. Exact cum a spus și doamna Jensen, la începutul uh, uh, comentariilor sale ne îndreptăm din nou spre un stat care supraveghează și cred că nu ar trebui să fie așa. Cum spune doamna Foster, mai există alte domenii în care acceptăm să fim urmăriți, cum e în cazul telefoanelor mobile. Însă nu ar trebui să mai adăugăm și alte dispozitive care aj ajută să fim supravegheați. Cu, cu siguranță acestea sunt sugerate cu intenții foarte bune, dar nu e nevoie de multă imaginație pentru a ne închipui la ce altceva ar mai putea fi folosite. Eu cu siguranță m-aș opune unei obligații de a introduce asemenea tehnologii în automobile. Cred că acesta este un aspect negativ al propunerii. Și să discutăm și despre o parte pozitivă pe care a menționat-o doamna Jensen. E ceva ce vreau să văd și eu dezvoltat și anume parcările pentru camioane care ar trebui să fie asigurate. Acum 18 luni, în cadrul uh, comisiei, s-a mm, stabilit că există foarte multe red spots, hot spots sau cum vreți să le numiți, mai ales în statele, mai ales în Marea Britanie. Doar um, acolo existau aceste parcări speciale pentru camioane. Există de asemenea și proiecte pilot, de exemplu în sud-estul Angliei. Însă progresul în acest domeniu a fost foarte încet. Cred că ar trebui să analizăm mai mult această situație prin care să se poată asigura parcări uh, suficiente, bineînțeles având în vedere Uh, finanțarea de care putem dispune și de asemenea încurajare politică. Pentru că în întreaga Uniune Europeană se uh, înregistrează foarte multe pierderi în acest domeniu. De aceea e o prioritate de care trebuie să ne ocupăm și asta nu doar pentru a uh, fugi de consecințele financiare foarte mari, dar de asemenea pentru a proteja oamenii și mărfurile când se află în transport. Vă mulțumesc, domnule. Mulțumesc, domnule Bradburn. Aș dori să continui puțin uh, ceea ce ați spus dumneavoastră. Și eu cred că situația parcărilor este una foarte importantă. Există întotdeauna o dilemă. De câte ori propunem aceste parcări, vin imediat locuitorii din regiune care spun că nu vor să aibă o asemenea parcare în apropiere de locurile unde locuiesc și e foarte greu să, faci, să găsim niște parcări care să nu fie în apropierea zonelor locuite. Însă cred că trebuie să investigăm mult mai bine acest domeniu de asigurare a parcărilor pentru camioane. Și vorbesc aici de două criterii, în primul rând securitatea și apoi siguranța. Dacă aceste camioane sunt parcate pe stradă, ele dintr-o dată intră și în domeniul siguranței traficului. Cred că ați avut dreptate să subliniați aceste lucruri. E această uh, parcările asigurate pentru camioane e o problemă în Uniunea Europeană și de asemenea și în Anglia. Și acum din partea Comisiei, domnul Tilman, unde sunteți, domnule Tilman? A, în spate. Domnule Tilman. Vă mulțumesc. În primul rând, um, aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru, pentru tot ce a făcut până acum. Trebuie să spun că am fost sprijiniți de către această comisie pe timpul primei lecturi. Cred că acest lucru a, contribui, a contribuit foarte mult la starea de fapt. Într-adevăr, Consiliului i-a luat destul de mult timp să ajungă la starea de fapt pe care o discutăm astăzi. Dar Trebuie să spun că avem uh, sentimentul că Parlamentul și Consiliul, prin uh, trilogurile care au avut loc în ultimul timp, au um, creat o atmosferă deschisă și aici au fost uh, identificate cele mai importante elemente ale unui posibil acord. Așa că noi suntem încrezători că în următoarele zile și următoarele săptămâni foarte importante Pen în acest sens. Aș dori să mă întorc la câteva dintre comentariile care au fost făcute. Într-adevăr, cred că toți cei implicați, incluzând Consiliul, au căzut de acord în ceea ce privește obiectivele uh, în sistemul de transport inteligent. Cred că vom câștiga eficiență, vom câștiga mai multă siguranță și de asemenea se va reduce rata deceselor în domeniul transportului. Din păcate, Comisia nu a putut să propună asemenea de sisteme de transport inteligente pentru toate tipurile de drumuri, dar vom uh, încerca să lucrăm și în acest domeniu, este un domeniu foarte ambițios Până acum uh, ne-am uh, limitat doar la conectarea drumurilor cu alte infrastructuri de transport. Puteți observa și dumneavoastră că nu e ușor și mai ales când intră în joc și partea financiară. În ceea ce privește costurile, într-adevăr, sunt investiții foarte mari pentru infrastructură, dar totuși sunt sub 10% din oricare alte costuri în infrastructură. Există 1-2% până la 8% din investiții, însă câștigurile, câștigurile în ceea ce privește eficiența, sunt uh, și în ceea ce privește siguranța, de asemenea reducerea deceselor, aici într-adevăr avem de câștigat. Și acum să trecem la lucrurile care mai trebuie discutate. Comisia este de acord că în acest dosar se vorbește despre date și informații. E foarte natural că în ceea ce privește protecția datelor, acesta trebuie să fie un subiect foarte important și a fost important de la început. De aceea am spus de la început că trebuie să fie respectată protecția datelor, că e importantă, mai ales în cadrul acestui dosar. Am fi bucuroși să uh, creștem această importanță și mai vreau să vorbesc despre tehnicile legale. Dacă punem ceva într-o directivă, vorbim acum despre sistemele de transport inteligente, dacă regulile generale se schimbă, atunci trebuie totuși să se asigure coerența tot timpul pentru că dacă nu ajungem într-o situație în care regulile generale pentru protecția datelor s-au schimbat, dar cele regionale dintr-un anumit sector rămân în urmă. Comisia nu dorește să adauge mai mult în text decât ceea ce există deja, legile existente, și asta pentru că, așa, orice modificări în ceea ce privește protecția datelor ar intra în vigoare imediat în uh, domeniile sectoriale. În ceea ce privește responsabilitatea. Mai multe părți implicate au spus că sunt îngrijorate. Cred că responsabilitatea trebuie să fie determinată de niște servicii specifice pe care trebuie să le stabilim. S-a vorbit deja de mai multe ori despre parcările pentru camioane, așa că mă voi folosi de acest exemplu. Furturile care au loc duc la o pierdere de 8 miliarde de dolari pe an. 8 miliarde. Deci trebuie neapărat să intervenim aici la protejarea camioanelor cât timp ele sunt parcate. Ideea este clar să stabilim un sistem prin care șoferii de camioane pot să-și rezerve un loc din avans, astfel încât să fie sigur că vor găsi un loc de parcare și nu se intre în conflicte, cum se întâmplă acum. Dacă nu există parcare, ei totuși trebuie să găsească un loc unde să-și parcheze camionul, ceea ce este foarte, foarte periculos. Legat de această activitate, dacă ei nu găsesc o parcare, deși au, și-au rezervat una, trebuie să se facă ceva. Aici încercăm noi să vedem ce am putea face pentru a rezolva această problemă regată de răspundere. Noi dorim să uh, facem ceva și în acest sens. Cred că între Parlament și, uh, și, și, și Consiliul o problemă este instalarea obligatorie. Atunci când serviciile sunt definite, bineînțeles, trebuie instalate obligatoriu, altfel, altfel nu ar avea niciun sens s-ar ajunge la un sistem foarte fragmentat în care în unele state membre se introduce, în unele nu. Serviciile au fost identificate, cum ar fi și exemplul dat cu parcările pentru camioane, însă totuși am un sentiment și anume că uh, există alte puncte foarte importante în care nu există un acord între Parlament și Consiliu. Comisia a identificat domeniile de prioritate și acestea sunt un bun punct de pornire. Așa că am fi fericiți să lucrăm cu Parlamentul și Consiliul pentru a găsi o soluție în ceea ce privește instalarea obligatorie, pentru a să evita fragmentarea în viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Jensen, doriți să adăugați ceva? Cred că colegii sunt gata să vă ofere mandatul necesar pentru a continua negocierile. Nu cred că uh, e cineva împotriva acestui lucru. Și cred că putem continua pe această bază. Doriți însă să adăugați ceva? În primul rând, aș dori să mulțumesc uh, raportorilor din umbră pentru intervențiile lor și să vă spun că am primit un text din partea Consiliului, dar nu pe acesta am discutat. Am discutat amendamentele noastre uh, și am încercat să vedem cât de departe putem merge pentru a convinge Consiliul să accepte aceste amendamente. Uh, și ar trebui să continuăm în acest sens și sigur să fim foarte atenți atunci când Uh, ne uităm la textul final, care s-a schimbat foarte mult. Deci trebuie să vedem foarte clar care este rezultatul și să-l evaluăm. S-a vorbit despre, de mai multe ori despre uh, asigurarea parcărilor pentru camioane. Este o inițiativă pe care am tratat-o cu toată seriozitatea în această comisie de-a lungul anilor, prin intermediul celor două proiecte pilot, unul dintre ele este încă în desfășurare și uh, prin intermediul lor s-a creat un sistem pentru uh, camioane și pentru șoferii de camioane prin rezervarea de locuri speciale de parcare. Președinția belgiană, viitoarea președinție belgiană mm, m-a contactat pentru a trece acest lucru pe agenda noastră și pentru a încerca să convingem uh, statele membre să colaboreze. Uh, asta nu înseamnă că dorim să uh, eliminăm întreprinderile private și să le sprijinim pe cele publice, însă trebuie să facem ceva concret pentru uh, camioane și nu numai să avem o discuție foarte lungă despre asta. Asta este opinia mea. Nu cred că contează cine realizează acest sistem, ci important este ca el să existe și acesta trebuie să fie rezultatul comisiei noastre. Și mă bucur că uh, ne ocupăm de acest subiect pentru că, într-adevăr, cred că este una din acele zone care, unul din acele domenii care trebuie să fie obligatorii prin uh, textul nostru. Mulțumesc foarte mult. Doamna Foster, doriți și dumneavoastră să luați cuvântul? Da, foarte pe scurt. O întrebare ridic problema acestor cutii negre și a tehnologiilor obligatorii care trebuie introduse în uh, autoturismele private și aș vrea ca um, să, să solicit comisiei să-mi răspundă la această întrebare. Da, îmi cer scuze, uh, am uitat de, acest, de acest răspuns. Trebuie să fim foarte clar nu e vorba de uh, același tip de cutii negre ca cele care există în avioane și care uh, furnizează date în caz de accident. În... Deci vreau să subliniez că această decizie nu se referă la cutiile negre. Da, deci nu e vorba de cutiile negre. Am vrut să subliniez acest lucru pentru că nu știu dacă s-a auzit foarte clar. Cum spunea și generalul MacArthur, o să ne întoarcem la acest subiect la următoarea reuniune și sperăm că doamna Jensen va avea un uh, va avea informații suplimentare pe care să ni le uh, furnizeze. Vă mulțumesc foarte mult. Următorul punct pe agenda, formalitățile de raportare aplicabile navelor. Și aici numai un singur uh, om s-ar putea ocupa de asta, și anume domnul Sturks. De comisie heeft uh, vorig jaar als ik mij niet vergis. Dacă nu mă înșel, Comisia a făcut o propunere anul trecut sau anul acesta, îmi cer scuze, deci s-a făcut o propunere pentru o comunicare și o propunere de directivă pentru a se asigura ca aceste formalități să fie cât mai, uh, să fie facilitate în Uniunea Europeană. Înțeleg ce doresc ei să facă aici și îi sprijin. Dacă îmbarci un camion de la Rostov până la Bordeaux, de exemplu, să faci acest lucru fără să, poți, fără să fii obligat să te oprești undeva. Când intri în port, trebuie să completezi tot felul de formulare de exemplu, dacă nava a plecat din Sankt Petersburg, adică din afara Uniunii Europene și intră uh, în Uniunea Europeană, uh, uh transportă mărfuri care vor rămâne în Uniunea Europeană și atunci uh, nava respectivă se va confrunta cu foarte multe formalități administrative, foarte multe hârtii de completat. Uh, și cum transportul maritim uh, este un transport care mm, uh, uh, protejează mediul, trebuie să facem în așa fel încât acesta să poată să intre într-o concurență adevărată cu transportul mm, terestru. Sunt trei DG-uri care sunt implicate la realizarea acestui raport, cele responsabile de vămi, de sănătate, de exemplu, controlul la uh, mărfurile și uh, uh alimentele importate și, bineînțeles, uh, DG Transport. Din cât am înțeles, cele trei uh, directorate generale colaborează foarte bine și cred că noi, Parlamentul trebuie să încurajăm Comisia și pe colegii noștri de acolo să coopereze cât mai mult, pentru că dacă nu există o cooperare între autoritățile vamale, autoritățile de transport și autoritățile din domeniul sănătății, uh, această um, inițiativă nu va avea succes. Iată niște puncte pe care voiam așadar să le subliniez. În al doilea rând, propunerea Comisiei, pe scurt, este următoarea. Doresc o, niște să existe niște formulare standardizate care să fie disponibile electronic și care să fie, poate să fie completate electronic. Spre surpriza mea, în multe porturi situația nu stă așa și toate aceste sisteme de schimb de date electronice ar trebui să fie corelate uh, pe principiul SafeSeaNet, uh, sistem care este utilizat în prezent pentru monitorizarea siguranței navelor. Uh, deci, trebuie să ne asigurăm că toate persoanele care doresc să aibă acces la aceste informații să poată să aibă acces la ele într-un sistem de ghișeu unic. Este o inițiativă pe care o susțin și sper că și colegii mei uh, o vor susține. Mm, confuzia care există sau care ar putea exista pe acest uh, subiect este prea mare și trebuie să modernizăm sistemele cât mai repede posibil. posibil. Intru poate în prea multe detalii, uh, domnule președinte, însă sunt mai multe puncte pe care aș vrea să le accentuez în, în calitate de raportor. Trebuie să ne asigurăm că termenul de 2010 este adevăratul termen termenul final și, din câte am înțeles, există dificultăți tehnice pentru a deplasa acest termen, pentru a face să fie uh, mai rapid și Totuși, trebuie să spunem acestor uh, autorități responsabile că nu trebuie să întârzie niciun fel, pentru că dacă nu reușim să uh, terminăm acest uh, acest proces până în 2010, mi-e frică um, că în acest context de criză vor fi și mai multe cereri și mai multe așteptări aceste simplificări care sunt necesare astăzi trebuie neapărat realizate până în 2010, ceea ce înseamnă că toate persoanele care au acces la uh, sisteme informatice să poată să acceseze aceste formulare electronice. Comisia nu a stabilit un calendar, dar uh, problema care se pune aici, uh, ca în multe alte situații, este problema de limbă. Nu știu se știe clar cum statele membre vor rezolva această problemă, în sensul că uh, va trebui să lăsăm uh, statele membre să-și utilizeze propria limbă sau va trebui să ne limităm la acele limbi care sunt utilizate în general în Uniunea Europeană, cele trei limbi de bază ca și în traficul aerian, uh, ca și în aviație, putem recomanda limba engleză ca limbă de comunicare. Uh, opinia mea și a colegilor mei este să cerem o simplificare cât mai mare și să facem așa cum se face în multe alte domenii în practică și anume să utilizăm limba engleză ca o limbă ca o limbă comună, ca o a doua limbă comună să încercăm așadar să includem și în transportul maritim uh, un aspect care se deja în practică în multe alte cazuri. Um, un alt aspect ur- urgent este plata de multe ori ar fi foarte util ca um, Uh, capitanul unui vas să aibă un certificat uh, special pentru portul în care acostează. Uneori, uh, statele membre utilizează acest sistem pentru a proteja, pentru a-i proteja pe piloți ca grup profesional și credem că ar trebui să insistăm ca aceste certificate profesionale să fie acordate, acestea să fie comparabile, să fie similare în statele membre, să fie stabilite niște cerințe, cerințe care să fie, sau niște condiții care să fie uh, re- rezonabile și să fie proporționate, să fie rezonabile. Vorbind despre, vorbind despre securitate aici și nu putem să facem nicio concesie, dar cred că pentru uh, navigarea pe mare trebuie să avem o atitudine cât mai practică și să facem uh, din acest sistem unul viabil. De asemenea, mă gândesc și la posibilitatea de a nu include numai porturile maritime aici, ci să ne uh, să abordăm și uh, transportul maritim interior, în sensul că uh, simplificarea să nu se refere numai la porturile maritime. Să includem în acest sistem de simplificare și uh, transportul intern în apele, uh, în apele interne unei țări. Să încercăm să corelăm cele două sisteme și să ne uh, asigurăm că această simplificare este cât mai generalizată. Merge cât mai departe. Este de asemenea important să accentuăm faptul că există un sistem de ghișe unic, adică un sistem informatic, uh, rețeaua Safe SeaNet, care pune la dispoziție absolut toate elementele necesare în ceea ce privește monitorizarea uh, transportului maritim și trebuie să introducem și alte informații uh, legate de um, regulile de cargo, regulile utilizate de, și sistemele utilizate de autoritățile vamale. Trebuie să încurajăm actorii să vorbească între ei, să colaboreze pe acest sistem. Acest sistem uh, electronic de vamă trebuie să fie corelat cu celelalte sisteme existente și am vorbit deja cu cei de la comisie și Uh, s-a spus că Parlamentul trebuie să adauge ceva aici, și anume accesul la informații. E adevărat că o parte din informații trebuie să fie accesibile pentru multă lume, însă dacă se schimbă informații legate de cargo sau de, trans- de, ceea ce, de mărfurile pe care le transportă navele respective, atunci accesul la informații trebuie să fie restricționat la persoanele care chiar au nevoie de acele informații. Deci trebuie să delimităm foarte clar cine are acces la informații, cine are nevoie uh, de informații, pentru că putem aici să avem de-a face cu uh, informații sensibile din punct de vedere comercial. Sigur că uh, o companie sau uh, o, trebuie să aibă toate informațiile necesare legate de echipajul navei, de trans- mărfurile transportate, etc. Și trebuie să insist aici asupra necesității de a face cât mai repede aceste uh, lucruri și să luăm ca termen data sugerată de comisie 2013 și să încercăm să o respectăm. Uh, mă opresc aici și aș vrea să știu ce părere au colegii noștri despre ceea ce tocmai v-am prezentat. Mulțumesc! într-adevăr, atunci când vorbiți despre limba engleză ca a doua limbă comună, mă interesează foarte mult. Acum, din partea uh, PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, uh, oprim uh, discuția astăzi privind criteriile care ar trebui să se regăsească aici. Uh, raportorul, domnul Serex, ne-a uh, prezentat liniile generale și cred că va fi ușor să ne înțelegem cu raportorul pentru că criteriile mi se par potrivite, mi se pare că propunerea arată o înțelegere a subiectului și a dacă continuăm pe această linie, atunci totul va fi bine. Acest lucru face parte dintr-un, dintr-o inițiativă mai largă, dintr-o aspirație generală, care însă nu s-a, uh, niciodată nu s-a realizat. Este adevărat că deseori au existat foarte multe obstacole, s-au pus bețe în roate și uh, juriștii noștri nu mai știu ce să facă uh, printre atâtea măsuri și ni se spune mereu că trebuie să mai așteptăm. Să așteptăm să existe mai multă experiență, iar eu cred că trebuie să spunem stop, să nu mai așteptăm atât, să fim niște pionieri în acest domeniu. Această propunere își propune să reducă, să simplifice uh, controlul este să simplifice formalitățile, poartele, formularele pentru a permite o deplasare mai uh, ușoară între diferitele porturi în vederea construirii unui spațiu european maritim fără bariere. Știm și noi uh, despre acest vis uh, european. E vorba despre transportul maritim pe distanțe scurte și se dorește obținerea unui echilibru modal. Uniunea Europeană trebuie să fie întotdeauna un pionier atunci când este vorba despre despre introducerea în dreptul său um, a legislației internaționale, mai ales a celei care a fost elaborată de ONU. Unii spun de ce să ne grăbim, de ce să nu ne uităm pur și simplu ce fac ceilalți, să ascultăm ce spun experții, iar eu spun nu, trebuie să acționăm, trebuie să avansăm, pentru că aceasta este modernitatea. Pentru că, doamnelor și domnilor, despre ce este vorba aici? Este vorba despre a pune în comun ceea ce uh, eforturile pe care le face fiecare în colțul său. Sistemele informatice, utilizarea SafeCNet, sigur că acestea pot contribui la o mai mare eficacitate în ceea ce privește implementarea. Și sunt de acord cu raportorul, nu trebuie să mai așteptăm, trebuie să trecem la uh, implementare. Este adevărat, Comisia trebuie să demareze aici cu această propunere Propunerea mi se pare bună, poate mai, mai poate fi modificată pe aici, pe acolo, dar vom aștepta textul și vom și sperăm că va fi un text uh, inspirat ca întotdeauna. Chiar dacă va da naștere la unele divergențe, mi se pare în continuare esențial să dezvoltăm acest trafic maritim pe distanțe scurte. Este un lucru esențial pentru uh, schimburile noastre europene. Mulțumesc uh, din partea socialiștilor, domnul Milana. Nu-l cunosc, uh, îl cunosc, îmi cer scuze, pe domnul uh, Sterx și pot să spun că mi s-a părut că prezentarea dumnealui a fost foarte bună, foarte clară. Uh, în numele grupului meu uh, vă spun uh, în mod public că vom colabora uh, pentru a putea uh, ajunge la rezultatele așteptate în cele mai bune condiții posibile. Această comunicare pare foarte tehnică. Prin această acțiune se dorește dezvoltarea pieței interne a transporturilor maritime. Depășim totuși dimensiunea strict tehnică prin aceste aspecte. Trebuie să avem în vedere că aici uh, va exista un impact asupra mm, construcției spațiului comun și trebuie să uh, facem un, un efort pentru a răspunde la cererile și așteptările profesioniștilor, ale operatorilor din acest domeniu care își doresc niște condiții mai bune în transportul maritim pentru a, ca acesta să fie competitiv, cum spuneam, mai ales în uh, comparație cu transportul rutier. Și trebuie să rămânem foarte vigilenți pe acest punct. Uh, Uh, sunt uh, de acord. Uh, calendarul fixat este foarte important. Parlamentul um, ar trebui să încurajeze Comisia să se miște cât mai repede. Cred că trebuie să punem niște, uh, niște jaloane, adică să spunem ce estimăm că este posibil și ce estimăm că nu se poate realiza. Săptămâna viitoare deci pentru uh, discuțiile cât mai apropiate, din viitorul cât mai apropiat, mi se, par, mi se pare că ar fi două lucruri importante aici. Uh, facilitarea tuturor uh, aspectelor birocratice, uh, tuturor formalităților și hârtoagelor, astea toate trebuie simplificate uh, pentru a facilita transportul în interiorul Uniunii Europene. Și cred de asemenea că trebuie să încercăm să dovedim, să facem dovadă de curaj, de mai mult curaj, mai ales în ceea ce privește ceea ce se întâmplă uh, la sol, pentru că în, în porturi există foarte multe uh, probleme logistice care sunt însă legate și de ceea ce se întâmplă pe țărm, deci de acest raport între mare și țărm. Uh, când un uh, vapor uh, acostează în port, trebuie să știe cui se adresează pentru uh, vămuire, etc. Și atunci ar trebui să existe un acces mai convivial, un acces mai uh, prietenos uh, pentru uh, aceste vase, ideal din punct de vedere logistic, statistic ar fi să existe un ghișeu unic. Aceasta ar trebui să fie prioritatea. Într-adevăr, trebuie simplificate și procedurile birocratice, dar uh, e nevoie și de o facilitare, dacă vreți, fizică, adică la intrarea în port a navelor și aici ar intra în calcul și o reflecție privind urbanismul portuar și a organiz- asupra organizării infrastructurilor portuare. În acest sens, mi s-ar părea util ca, în cadrul comisiei noastre, să organizăm o audiere a autorităților portoare, pentru că acestea joacă un rol cheie în organizarea activităților. Și aș mai face și o altă sugestie, dacă îmi permiteți. Uh, Plec aici de la principiul că vom uh, ușura procedurile și că peste câțiva ani vom avea un cadru care va permite o dezvoltare mai omogenă uh, și anume că peste câțiva ani uh, vom avea o mai mare transparență și uh, niște relații simplificate, dar să nu uităm totuși că după ce vom schimba situația în acest mod uh, și în momentul în care vom beneficia de toate aceste simplificări, va trebui să schimbăm funcția și viziunea Comisiei față de dimensiunea internațională, pentru că ceea ce facem noi în intern, în interiorul Uniunii Europene, uh, trebuie să fie apoi continuat cu niște eforturi și la nivel internațional și la nivel uh, mondial. În orice caz, îl felicit pe raportor uh, pentru prezentare. Uh, verzi acum. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun în numele grupului meu, Verzi Europeni, că vom susține uh, toate inițiativele care vor avea ca obiectiv facilitarea traficului maritim, uh, fluidizarea și eficientizarea uh, sa, uh, permițând astfel favorizarea unei alternative față de traficul rutier de mărfuri. Această îmbunătățire, această raționalizare a procedurilor, această armonizare informatică, merg în, pe calea cea bună chiar dacă, domnule Sterx, ați uh, identificat deja și pe bună dreptate uh, anumite probleme care vor apărea, ați uh, subliniat aceste probleme și noi le vom analiza, însă nu mi se pare că vor fi niște obstacole de neînlăturat în calea acestui obiectiv al îmbunătățirii eficacității sectorului maritim în din punct de vedere al rotației navelor, timpurilor de uh, petrecute în port, etc. Totuși, nu trebuie ca această dorință de favorizare, uh, de facilitare și de reducere a birocrației și a hârțoagelor, cum s-a exprimat uh, um, interlocutorul precedent, ei bine, nu trebuie ca această dorință pe care o avem noi aici să uh, slăbească capacitatea de control, pentru că simplificare nu înseamnă dereglementare. Trebuie să atragem atenția asupra acestui lucru în spatele unor noi proceduri tehnice în spatele uh, armonizării informatice, nu trebuie să dispară protecția uh, și controlul care să asigure securitatea maritimă și protecția mediului. Uh, trebuie să fim foarte vigilenți pe aceste subiecte, susținând în același timp uh, obiectivul noii directive, dar asigurându-ne ca ea să nu iasă de pe calea cea bună. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Foster. Mulțumesc, doamna președinte. Cred că domnul Sterk uh, își pledează foarte bine cauza, ca de obicei. Doamna Foster nu mai are microfonul deschis. Voiam să-i mulțumesc domnului uh, Sterk. Cred că este persoana potrivită pentru a se ocupa de acest dosar, pentru că are competențele necesare și și-a predat foarte bine cauza. Aș avea câteva întrebări. Cred că una dintre chestiunile cheie care a fost ridicată este uh, următoarea. E clar că începem de la un anumit punct de plecare și Vrem să ajungem la situația în care totul este simplificat, o situație în care nu există prea multă birocrație. Deci vrem să trecem de la o situație care să fie mai bună și nu mai proastă decât cea inițială. Este esențial atunci când uh, facem așa ceva. Poate că comisia mi-ar putea răspunde. S-au ridicat uh, o serie de puncte în discuțiile inițiale ale Consiliului cu Comisia în ceea ce privește uh, statele care nu au uh, deschidere la mare. Mă gândesc la Luxemburg, de exemplu. Cum se vor aplica aceste prevederi în cazul acestor state? De asemenea, unele state membre au exprimat îndoieli în ceea ce privește uh, relația cu textele existente, uh, codul Schengen uh, și altele. Aș vrea să știu dacă s-au depășit aceste chestiuni care au fost uh, abordate la începutul acestui uh, proces. Însă poate că și domnul Sterx uh, știe răspunsul. În ceea ce privește calendarul, uh, da, cred că trebuie să continuăm la fel și să vedem uh, care va fi rezultatul final. Și în ceea ce privește limba, cred că aviația nu întâmplător uh, folosește limba engleză. Cred că trebuie să fim uh, rezonabili și pragmatici. Cred că propunerea ca engleza să fie limba secundară, dacă nu este limba primară, pentru că vasele provin din toată, din toată lumea, trebuie să fie cât mai simplă, pentru că nu vrem să se creeze confuzii, uh, nu vrem să există formulare în nu știu câte limbi, deci cam acestea au fost lucrurile pe care voiam să le spun. Îi mulțumesc domnului Stex pentru introducere și sunt sigură că lucrurile vor merge pe calea cea bună. Mulțumesc. Domnul Vandal. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că domnul Sterx a obținut acest raport. Domnul Sterks este foarte competent în privința acestui subiect, așa cum arată și numele, spune vorbitorul, făcând un joc de cuvinte în limba flamandă. Trebuie să vedem care sunt practicile actuale și cum putem simplifica lucrurile. În primul rând, să vedem ce facem în privința Uh, mărfurilor uh, transportate de vapoare. Am participat la anchete declanșate în urma unor accidente și adesea am constatat că nu era cunoscut uh, exact marfa transportată de vasul respectiv, ceea ce pune probleme. Cred că comisia ar trebui să se pronunțe în această privință. Este foarte frumos să schimbăm date, însă asta nu rezolvă toate problemele. Câteodată distanța între teorie și practică este foarte mare. În ceea ce privește accesul la informații, întrebarea este care vor fi drepturile pentru că aceste informații nu pot să fie accesibile în mod liber pentru oricine. Și sunt de acord cu uh, colegul din grupul verzilor serviciile de control trebuie să aibă posibilitatea de a vedea despre ce este vorba. În ceea ce privește limbile, insist în privința faptului că trebuie să se poată vorbi limba maternă, însă în acest context și eu cred că ar trebui să adoptăm limba engleză. De ce? Pentru că navigația este un sector mondializat, globalizat și există o limbă universală a marinarilor. Și această limbă internațională este foarte apropiată de limba engleză. Trebuie să acceptăm acest lucru. Bineînțeles, trebuie să asigurăm și interfața între ce se întâmplă pe mare și ce se întâmplă pe mal și trebuie să privilegiem limba engleză. Vedem că din ce în ce mai mult, chiar și pe căile de navigație interioară, echipajele sunt de origine filipineză. Pentru a asigura siguranța traficului pe mare, și pe căile navigabile interne, este esențial ca toată lumea să vorbească aceeași limbă și se impune, deci, încă o dată, limba engleză. La articolul 2 văd că este vorba despre vapoare care intră și ies din porturile comunitare. aceste nave trebuie să aibă un certificat de navigabilitate. Și fie că călătoresc pe distanțe lungi, fie că au rute scurte, trebuie să se respecte condițiile elementare. Distinția, deci, nu mi se pare pertinentă în acest caz. În orice caz, nu este pertinentă în acest text. Înainte de a da cuvântul oratorului următor, aș vrea să fac o observație personală. Există uh, țări care au registre de